Alors bonjour, euh, bienvenue à... Bună dimineața, bun venit tuturor! Întâi de toate doresc să vă spun care sunt aspectele practice pentru ca să ne înțelegem. Puteți să folosiți interpretarea în engleză, franceză, spaniolă, germană, neerlandeză, greacă, portugheză, finlandeză, lituaniană, polonă, română, slovenă și croată. Așadar, eu am uh, ocazia să vă vorbesc în spaniolă și asta voi face. Bună ziua, bun venit tuturor, atât vorbitorilor, oratorilor care ne însoțesc la masă, sunt oratori de înalt nivel în dimineața asta și participanților. De- dorim să avem o masă rotundă foarte animată și sper că veți avea doresc să aveți ocazia să vă adresați acestor oratori uh, de înalt nivel care nu sunt ușor de găsit, uh, uneori nici măcar în conferințe precum aceasta. Invitații noștri vor avea prioritate și apoi dumneavoastră puteți să le adresați întrebări sau observații. Aveți în fața dumneavoastră formulare pentru a vă putea înscrie, tocmai pentru a vă înscrie la cuvânt, um, puteți să îl arătați secretariatului și ei vă vor uh, da cuvântul. Avem două ore de dezbatere și dacă ne organizăm bine, cred că putem să avem uh, o masă rotundă foarte interesantă. În această conferință este, care este o reușită din punctul meu de vedere. Este o mișcare uh, inteligentă și curajoasă, mai ales din partea Serviciului de Acțiune Externă și doresc să-i mulțumesc domnului Costello, precum și din partea Parlamentului European și doresc să felicit astfel uh, secretariatele care au făcut un efort enorm pentru a organiza această conferință, pentru a demonstra că noi ne luăm acest rol de observator electoral în lume foarte în serios serios. Și noi ne luăm în serios, și nu-i vorba că ne luăm în serios pe noi, ci luăm în serios democrația. Noi suntem activiști pentru democrație, pentru progresul democrației, consolidarea acesteia, pentru uh, stabilirea democrațiilor în lume. Democrația, legea, statul de drept, respectul pentru drepturile omului, uh, pentru noi acestea sunt priorități în acțiunea noastră în lume. De aceea nu dorim doar să participăm la observarea electorală, la observarea alegerilor, ci să avem o activitate mai complexă cu privire la acest instrument al observării alegerilor pe care l-am perfecționat cu timpul. Avem o traiectorie lungă de parcurs în următorii ani. Prioritatea noastră este democrația pentru că, de fapt, dorim să facem acest lucru pentru cetățenii din diferite țări care doresc să îi însoțim în uh, procesele lor electorale. Acestea sunt momente delicate în viața unei țări. Pot să fie prilej de turbulențe normale într-o democrație consolidată, pot să fie prilej de dezbatere aprinsă, uneori de discursuri violente. Să nu mai vorbim în țările care încă își caută un drum înspre democrație, țări în care alegerile sunt uh, momente de risc înalt. Și asta pentru că atunci se împarte puterea și în unele țări diferența între a nu avea puterea și a avea puterea este diferența între viață și moarte. Bine, aceasta este o situație extremă, dar lupta pentru puterea politică, care poate să însemne și putere economică și mediatică, puterea de a stăpâni viitorul, reprezintă o adevărată luptă. De aceea, de foarte multe ori, observăm procese electorale violente sau în țări care, în care conflictele sunt foarte aprinse. Și de aceea nu putem să fim observatori electorali uitând, neglijând tot ceea ce înseamnă violență, violență latentă, posibilă uh, izbucnirea violențelor, violențele sociale, presiunile, condiționările pe care le au guvernele și partide, partidele politice uneori pentru a putea a organiza un proces electoral curat, de asemenea și condiționările care pot fi presupuse de grupurile armate, prezența acestora de terorism, de partidele care nu vor să accepte rezultatele alegerilor um, sistemele în, și de asemenea condiționările presupuse de sistemele în care există un singur câștigător cunoscut dinainte. Ei bine, toate acestea fac parte din munca noastră și trebuie să învățăm și mai mult despre ea, cel puțin din punctul meu de vedere ca eurodeputată și șefă a unor misiuni de observare uh, a alegerilor Așa cred eu că trebuie să știm, uh, să cunoaștem mai în profunzime aceste chestiuni, chestiuni, pentru că ele, la urma urmei, afectează și munca noastră și procesele pe care mergem să le observăm. Există mai multe mecanisme în Uniunea Europeană și la nivel internațional. Există instituții, experți în domeniu în prevenirea conflictelor, a violențelor, în domeniul construcției păcii, dialogului și așa mai departe. Cred că este foarte important și cred că acesta este obiectivul dezbaterii din dimineața aceasta. Dorim să profităm cu adevărat de prezența noastră aici, pentru că și țările în sine sunt sunt foarte complexe. Și atunci când uh, mergi într-o țară, este un semn de mare respect să consider că este uh, în sine un sistem complex și să nu încerci să simplifici, pentru că lucrurile sunt mult mai complexe decât ce se vede în ziare. Oamenilor li se întâmplă foarte multe lucruri pe care poate nu le știm și viața cetățenilor nu este determinată neapărat de procesul electoral. Așadar, această apropiere de o realitate mai concretă, inclusiv atunci când este vorba despre violență, pentru că aceasta este foarte prezentă în viața oamenilor uneori. O să dau un exemplu aproape paradigmatic. În Haiti, în care uh, am uh, participat ca șef de misiune, în ziua alegerilor nu există transport în comun. Se opresc toate autobuzele, ca și așa puține nu există transport în comun, transport public, pentru că uh, de multe ori autobuzele sunt vandalizate. Așa că de multe ori oamenii care trebuie să meargă la vot se duc pe jos. Pentru că majoritatea oamenilor nu au mașină, unii stau foarte departe și trebuie să parcurgă niște cărări nu foarte ușor de parcurs. În plus, în această țară există foarte mulți oameni uh, cu dizabilități în urma uh, catastrofelor naturale, uh, din cauza infrastructurii aproape inexistente. Deci toate acestea, gândiți-vă ce impact au asupra mobilizării societății în Haiti, faptul că trebuie să meargă pe jos până la urnele electorale Uh, uneori uh, trebuie să meargă distanțe foarte mari. Trebuie să vă spun că în Haiti la 6 dimineața soarele arde foarte tare, deci și condițiile sunt foarte grele. Aproape că nu ni se pare real că se oprește transportul în comun în ziua alegerilor, dar asta se întâmplă. Acestea sunt, deci, realitățile cu care se confruntă cetățenii în cadrul procesului electoral. Și noi trebuie să știm ce se întâmplă acolo, trebuie să știm mai multe pentru a ști cum să uh, administrăm, cum să gestionăm situația. Și tocmai despre aceasta vom vorbi în dimineața asta. Violențele în multe locuri din lume sunt uh, aproape parte din societate, sunt structurale și de aceea sunt atât de greu de eliminat. În alte cazuri, violențele sunt politice și se dezlănțuiesc uh, în funcție de diferitele mișcări care apar în sistemul politic. Dar ele există. Conflictele există și ele și faptul că nu le cunoaștem ar putea să fie o limitare foarte mare pentru munca noastră de observatori. Observatorii trebuie să fie de altfel independenți. Trebuie să găsim echilibrul perfect uh, Trebuie să cunoaștem situația, să o stăpânim, dar să nu încercăm să intrăm, să o manipulăm, pentru că trebuie să fim independenți. Dar trebuie să lucrăm cu persoanele, să colaborăm cu persoanele care intervin pentru că ele sunt cele care ne oferă mai, multă, mai multe informații pentru a ne îmbunătăți capacitățile de observatori. Și despre asta e vorba, pentru că dorim să fim eficienți. Acesta este rostul um, sistemului pe care l-am creat și pe care îl construim în continuare, cel de observare a alegerilor. În Uniunea Europeană uh, extindem instrumentele și resursele uh, pe, de care avem nevoie pentru că trebuie să avem un nivel politic din ce în ce mai mare în uh, munca noastră de observatori electorali. De, astfel, de altfel și eforturile tehnice uh, sunt uh, esențiale. Cred că echipele uh, care lucrează în acest domeniu sunt aproape de perfecțiune. Acum avem nevoie ca și politicienii să se ridice la același nivel și de asta suntem aici noi, eurodeputații și eurodeputatele, pentru a învăța și pentru a îmbunătăți. Eu aș putea să continui, dar nu, de, nu doresc să ocup intervalul care se cuvine invitațiilor și invitatelor noastre. Alături de noi se află Mohamed Chambas, care este reprezentant special al Secretariatului General ONU pentru Sahel și Africa Occidentală o persoană cu foarte multă experiență în zonele de conflict. Înainte de funcția sa actuală a fost reprezentant special și șef de misiune de menținere a păcii în uh, Darfur, din partea ONU și a Uniunii Africane. Recent, uh, dânsul a activat și în uh, coasta de Fildeș, în Cotivar. Având în vedere experiența dânsului, aș dori să-l întreb care sunt criteriile sale, care sunt elementele de care ține cont într-un proces electoral uh, și care sunt elementele care pot duce la uh, izbucnirea violențelor. A doua întrebare este ce se poate face în ceea ce privește diplomația preventivă și alerta timpurie și medierea pentru a sprijini în timpul ciclului electoral Uh, toată această muncă pentru a putea, contribui mai bine la menținerea păcii și la rezolvarea conflictelor. Considerați că misiunile de observare pot să contribuie la, aten, la atenuarea violențelor uh, prin, uh, prin mediatori. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! The mandate of my office, uh... Vă mulțumesc. Mandatul biroului meu al Națiunilor Unite dedicat uh, Africii de Vest și regiunii Sahel se referă mai specific la prevenirea, inclusiv prevenirea violențelor într-un context electoral, prevenirea în general a conflictelor și a crizelor în uh, zona de care mă ocup eu. De asemenea, este vorba și de activități de mediere și de alte activități care sunt menite să creeze un mediu pașnic în uh, statele respective. Pentru a vă răspunde în mod direct întrebării dumneavoastră, și anume ce anume declanșează sau poate are potențialul de a declanșa violențe într-un context electoral, aș putea să vă spun următoarele. Ieri, în discuțiile pe care le-am avut, a existat un uh, parlamentar din Kenya care a întrebat uh, următoarele. Este vorba doar, doar alegerile sunt uh, importante sau trebuie să facem ceva în legătură cu politica în general? Deci, în legătură cu Kenya, un bun prieten al meu ieri a spus uh, următoarele. Ce nu a fost în ordine în Kenya nu a fost un eșec uh, al tehnologiei, ci un eșec al politicii. Deci, o parte importantă a activității noastre trebuie să creeze um, un mediu adecvat din punct de vedere uh, politic, instituțional, constituțional pentru buna desfășurare a alegerilor. Dacă, de exemplu, acordurile instituționale dintr-o țară sunt uh, deficiente, atunci ele nu vor putea organiza alegeri uh, credibile și în situația respectivă putem să plecăm de la premisa că cei care vor pierde alegerile nu vor uh, accepta rezultatele alegerilor. Drept urmare, este nevoie să ne continuăm activitățile de îmbunătățire a instituțiilor a, um, a, um, electorale și un coleg de-al meu se va referi la tocmai la acest aspect într-un alt panel și pentru un a, uh, mediu pașnic. Cred că ar trebui să lucrăm mai mult la crearea capacităților locale pentru a putea anticipa punctele fierbinți cu potențial uh, de violență pentru a încerca să le dezamorsăm înainte să ajungem la alegeri. În uh, Ghana, de exemplu, am uh, întărit uh, Consiliul Național dedicat păcii și alte instituții cu rol de mediatori, pentru că dacă nu vom face acest lucru în mod suficient, perioadele electorale care, prin definiție, sunt marcate de intensitate, de uh, competitivitate, de, de concurență între actorii politici, pot duce la uh, acte viol, uh, violente. Încercăm să sprijinim modificările constituționale în țările unde acest lucru ar facilita consensul național. Și aș putea să vă dau două uh, exemple specifice din uh, vestul Africii, Togo și Gambia. Um, în, cele, în, aceste două, în aceste două țări, opoziția din uh, Togo a, susțin, a susținut uh, modificarea Constituției în acest sens și tocmai de aceea, nu s-a, și tocmai de aceea s-a ajuns uh, s-a ajuns la demonstrații în, în stradă și dacă nu rezolvăm asemenea probleme, s-ar putea să se ajungă la violențe. După cum știți, biroul meu, împreună cu alți parteneri, oferă sprijin acum dialogului care se poartă în uh, Togo, inclusiv prin uh, expertiză constituțională, tocmai pentru a susține reforma constituțională, care să sperăm că se va încheia până la uh, până la sfârșitul acestui, uh, acestui an pentru a fi introduse câteva limitări în, uh, în uh, legea electorală și pentru a avea, de exemplu, un scrutin cu două tururi, ceea ce are potențialul de a înlătura violent, potențialul violent din Togo. Și în Gambia, Gambia situația este similară. De la um, din momentul în care a venit la putere un nou guvern, am, in, am, in, am susținut o inițiativă numită Păstrarea Păcii, inclusiv uh, modificarea Constituției și una din uh, chestiunile legate de alegeri va fi Era introducerea unor limite din timp, din punctul de vedere al campaniei electorale, a procesului electoral și vom lucra cu, cu instituțiile din această țară în acest sens. Deci, în contextul promo, uh, promovării unui mediu pașnic, trebuie să uh, lucrăm mai mult la capacitatea instituțiilor, nu doar a Comisiei uh, electorale, dar și al sistemului judiciar Trebuie să există, trebuie să există uh, pregătiri uh, dedicate judecătorilor de la, uh, la toate nivelurile uh, instanțelor, tocmai pentru a putea rezolva cât mai repede uh, cazuri privind dispute electorale. Pentru că dacă asemenea cazuri se lungesc prea mult, și uh, acest lucru poate duce la, ne, la neliniști uh, în procesul electoral. O altă observație importantă. Biroul meu a lucrat împreună cu statele membre pentru a crea o arhitectură națională de pace. Nu Națiunile Unite, nu Uniunea Europeană, nici măcar uh, organizațiile regionale ca ECOWAS sau Uniunea Africană pot fi prezente la nivel uh, național și regional uh, tot timpul. Deci avem nevoie de arhitectură națională de pace care să țină seama de situațiile naționale. În Ghana există o asemenea arhitectură de la nivel uh, național, acel uh, regional, până la nivelul districtelor. În Nigeria tocmai a fost adoptată o lege dedicată unei comisii naționale de pace și sperăm că această lege va începe să funcționeze după, acest, după, după alegerile actuale. Și astfel va fi, vor putea fi numiți comisari ai păcii care să reflecte tradițiile locale, uh, religioase, um, la nivel local, regional și național. Și mandatul acestor comisari ai păcii va fi să identifice chestiuni care ar putea să ducă la anumite conflicte de diferite tipuri și să întreprindă eforturi la nivel național, regional și local pentru a rezolva toate aceste probleme. Dacă va exista o asemenea arhitectură funcțională, ea ar fi foarte utilă pentru a crea um, atmosfera, o atmosferă prielnică, pașnică cu ocazia alegerilor, ceea ce ar permite o mai bună funcționare a instituțiilor care gestionează procesul electoral și uh, forțele de ordine vor avea o sarcină mai ușoară în a controla și a încerca să reducă violențele pe, cu ocazia alegerilor. În acest context, parteneriatele cu, cu organizațiile regionale sunt importante, cu informații ca ECOVAS, dar și cu instituții cum este Uniunea Europeană. În um, Liberia, în Sierra Leone, de exemplu, Uniunea Europeană a avut un rol foarte important ieri am discutat cu doamna Somati despre crearea unei misiuni uh, comune între, între Uniunea Europeană, ECOWAS și ONU mm, pentru a, fi, pentru a merge în uh, Nigeria. Deci încercăm să implicăm toți partenerii, um, toate părțile interesate și mai ales acum că știm care sunt uh, principalii candidații ai um, principalelor partide. O să discutăm cu ei pentru a încerca să-i convingem că avem nevoie de campanii electorale pașnice, non-violente, că este nevoie să se renunțe la un limbaj care poate să instige la violență și să lucrăm împreună cu acești candidați politici în cadrul forumurilor naționale, unde se vor, uh, își vor lua angajament, angajamentul în acest sens, vor semna un cod de conduită pentru bună desfășurare, pentru o pașnică desfășurare a alegerilor, pentru că, după cum știți, Alegerile din Nigeria sunt foarte importante. Dacă ele se desfășoară bine, este un lucru bun pentru noi toți, pentru întregul, uh, întreaga, întreaga zonă din vestul Africii. Dacă se desfășoară prost, impactul și consecințele ar fi negative pentru întreaga zonă. Și mă opresc aici și, desigur, vă stau la dispoziție pentru orice alte întrebări pe care le-ați avea. Mulțumesc! Acum vom da cuvântul domnului Peca Havisto. Dânsul este acum președintele Institutului European pentru Pace. El a fost ministru în Finlanda, în țara sa, și a avut uh, foarte multe posturi însemnate în uh, Darfur. A fost consilier special al secretarului general al Națiunilor Unite. În fine, vă dați seama că este o persoană cu foarte multă experiență nu doar la nivel teoretic, ci și la nivel practic, cunoscând lucrurile pe teren. Și așa îmi place mie. Institutul European pentru Pace colaborează cu instituțiile Uniunii pentru a garanta o cooperare mai strânsă, tocmai în ceea ce privește prevenirea conflictelor în perioade electorale. Așadar, cum se poate îmbunătăți mai bine acest instrument de coordonare între uh, expertiza pe care o aveți dumneavoastră și eforturile noastre? Puteți să ne dați exemple de bune practici în materie de coordonare între echipele electorale și echipele dumneavoastră? Dumneavoastră ați sprijinit de asemenea prevenirea conflictelor în cadrul programului pentru tineri lideri politici pe care îl avem aici la Parlament. Uh, ce importanță are așadar implicarea tinerilor în partidele politice și mai ales în ceea ce privește perioadele electorale? Apoi, considerați că trebuie să progresăm în coordonarea noastră uh, cu alte misiuni? Uh, credeți că sunt, la, sunt uh, pregătite capacitățile noastre pentru acest lucru?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 Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc că m-ați invitat să vă vorbesc astăzi aici și văd că și în public există multă expertiză pe subiect, așa că cu siguranță dezbaterea noastră va fi una foarte vie. În primul rând, doamnă președinte, vreau să mulțumesc Uniunii Europene și Parlamentul European pentru cele făcute la observarea alegerilor, pe, pentru că, într-adevăr, e un lucru important în situații post-conflict, post-conflict când vin persoane care să verifice ceea ce s-a s-a întâmplat la alegeri, să creeze credibilitate între diferitele părți interesate într-o situație post-conflict și cred că toate misiunile de observare au fost foarte importante. Am un context politic, cum vă spunea și doamna președinte, și e, întreabă toată lumea dacă politicienii sunt utili sau nu în asemenea situație. Tot timpul spun, politicienii știu ceva. Ei știu cum să facă o campanie electorală, cum să întemeieze un partid politic. Când lucram în Sudan și Darfur, de fapt, atunci uh, aceasta a fost întrebarea cea mai întâlnită și anume cum se face o campanie electorală. Dacă îți lași arma la o parte, Kalashnikovul la o parte, ce faci mai departe? Bineînțeles, e diferit să faci o campanie electorală în Finlanda față de Darfur, dar anumite elemente de bază sunt aceleași. Am discutat și cu alții și exper- experiențele sunt similare. Sunt cunoștințe foarte valoroase și trebuie să se creeze încredere, cum să faci o campanie politică, cum să ajungi la publicul tău, cum să crezi un guvern de coaliție, poate, și să nu fie o politică de genul câștigătorul ia tot. Cred că sunt lucruri pe care le putem uh, folosi din, în multe contexte politice. Am fost implicat și în rețeaua europeană a fundațiilor politice. Acolo fundațiile politice s-au folosit mult de expertiza pe care o au în diferite situații, astfel încât să împărtășească cunoștințele pe care le au cu privire la Mm, procesele politice. E un lucru important aici, în pe care îl putem face aici în Europa. Și aș dori acum să fac câțiva pași în spate. Ne aflăm în, înainte să ne aflăm într-un proces electoral, bineînțeles, trebuie să se ajungă la un acord de pace, trebuie să existe o situație pașnică. Îmi amintesc când lucram cu Sudanul de Sud, o parte din partidele politice au spus că nu putem pleca în anumite zone să facem campanie pentru că nu suntem în siguranță și autoritățile statale sale nu puteau să garanteze siguranța în acele zone, așa că s-ar putea să ne confruntăm cu o situație în care acest lucru se întâmplă deja în fază electorală, dar siguranța nu există. E clar că ceva s-a făcut greșit în procesul de pace ca atare dacă siguranța politicienilor și acelor care fac campanie nu e garantată. Când ne gândim la țări ca Siria, Yemen, Libia, Acestea sunt foarte departe de a avea elegeri, alegeri adevărate. Ne putem gândi, putem visa cum ar trebui să arate aceste alegeri, dar apoi avem această întrebare foarte spinoasă legată de drepturile omului, crime de război, și toate asemenea aspecte. Dacă ne gândim la Siria, la Assad, la celălalt candidat, la uh, Uh, sprijinitorii lui, știți care sunt aceste dileme legate de atrocități care se întâmplă și s-au întâmplat pe timp de război. Și mă refer și la Yemen, la Libia. Am urmărit de asemenea situația din Eritrea. Am mers acolo foarte des în ultimii ani în Eritrea. În această vară un miracol s-a întâmplat, trebuie să spun. Nu doar un miracol în sensul în care s-a deschis frontiera spre Etiopia și așezările de acolo, dar eritreenii cu care am vorbit veneau și îmi spuneau, a, ah, eu sunt și membru al Parlamentului și spuneam, n-am auzit pe nimeni spunând așa ceva în, în Eritrea de ani de zile, să spună că este un membru al Parlamentului. Acum e ceva și văd cine spune așa ceva înseamnă că visează în continuare că vor avea și ei alegeri odată și că Parlamentul lor va funcționa așa cum trebuie. Și bineînțeles, situația de urgență ar trebui să se încheie când relația cu vecinii e normalizată în procesul de pace astfel încât să existe un proces normal politic, democratic. Aș dori să mai discut încă ceva acum la început, drepturile minorităților. Când vorbim de Republica Centrafricană, oamenii ar putea să spună că cei, cei din Ciad ar trebui să, pleacă din această, să plece din această țară pentru că nu îi aparțin. Și atunci întrebăm, ne explicați de când au fost aceștia din Ciad aici? Doar de 100 de ani, dar acum e timpul ca ei să plece. Și cred că lucrurile seamănă cu ceea ce se întâmplă în Myanmar, cu Rohingya, cât timp au fost ei acolo 100 de ani e timpul să plece. Bineînțeles că nu putem să avem un proces bun electoral și democratic într-o asemenea într-o asemenea situație, când există o presiune asupra minorităților. Sunt situații care ar trebui să fie rezolvate înainte de alegeri. Apoi, doamnă, ne-ați mai întrebat și despre tineret și, bineînțeles, voi atinge și acest subiect. Cred că trebuie să ne gândim și la participarea femeilor în alegeri, cum pot fi sprijinite. Există multe culturi în care femeile sunt discriminate, însă, din fericire, avem și exemple pozitive de participare a femeilor și unde multă muncă se bazează pe femei. Liberia ar fi un exemplu în bun în acest sens, dar există și multe zone unde femeile se află în afara vieții politice. Și apoi mai intervin și războaie civile, situații de conflict care în care cei care luptau înainte acum încearcă să devină politicieni și și în asemenea situații femeile sunt excluse. Uh, Așa că ONU 1325 e foarte important și pentru participarea femeilor. Și mai sunt și alte rezoluții importante. ONU, rezoluția pentru pace și securitate pentru tineri și aici tinerii ar trebui să aibă un rol important în asemenea procese. Acum un an m-am aflat în Afganistan. Acolo m-am confruntat cu o situație uimitoare. M-am întâlnit cu oameni care furseseră implicați în războiul taliban, ca domnul Montabachil, care Acum locuiește la Kabul. Mesajul lor a fost următorul. Avem nevoie de ajutor acum din partea comunității internaționale. Am spus, wow, foarte interesant, cred că dumneavoastră ați cauzat totul necazurile în societate. Nu, avem nevoie de ajutor pentru că sunt recrutați tinerii noștri la Universitatea din, de la Universitatea din Kabul și sunt recrutați să meargă să lupte în Siria. Așa că a fost un lucru destul de alarmant și, bineînțeles, e o situație care continuă. Tinerii sunt ușor de recrutat, sunt duși la luptă, mobilizați să lupte, așa că noi ar trebui să facem tot ce ne stă în putință, astfel încât să învățăm pe ei care sunt principiile unei societăți democratice și cât de importante sunt alegerile. Așa că trebuie atenție specială acordată tinerilor și mă voi opri aici, doamnă președinte. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim și noi. Acum încercam să scriu un tweet despre conferință, voiam să fac și o poză cu sala și nu prea mi-a ieșit. Lasă că fac eu mai târziu, că dacă nu mă încurc. Acum urmează la cuvânt o altă persoană extrem de prestigioasă la nivel internațional, domnul Jason Carter, care este președintele Consiliului de Administrație al Carter Center. Dânsul este jurist și politician și în calitate de uh, președinte al Consiliului de Administrație al acestei organizații care are experiență în Uh, în uh, observare electorală și organizație care, care cunoaște foarte bine uh, locul, locurile respective. Dumneavoastră, credeți astfel că observarea electorală poate contribui la reducerea violențelor și considerați că acesta ar trebui să fie un mandat al misiunii respective? Adică să fie un rol reducerea violențelor în cadrul misiunilor noastre. Pe aceeași linie, aș zice că unul dintre principalii piloni uh, ai observării electorale este imparțialitatea și independența observatorilor. De mai multe ori, misiunile de observare electorală au fost foarte critice la adresa proceselor electorale. Și asta nu le atrage foarte multă empatie din partea autorităților și din partea câștigătorilor din alegeri. De multe ori, chiar declarațiile noastre au fost folosite de opoziție pentru a aduce acuzații de fraudă pentru, la adresa puterii. Deci cum pot misiunile de observare electorală să evalueze în mod obiectiv ce s-a întâmplat în cadrul procesului electoral fără să se teamă că poate contribui la o violență post-electorală. Deci cum putem odată să reducem violențele cu ajutorul muncii noastre și cum putem să prevenim uh, izbucnirea posibilă a violențelor care să fie fundamentată pe uh, munca noastră. Acestea sunt întrebările pe care dorim să vi le adresăm și firește că puteți să uh, răspundeți și să ne spuneți și altceva pe lângă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este o adevărată onoare să mă aflu aici în fața acestei conferințe distinse și în fața unui public atât de distins. Deci, apreciez ocazia și invitația pe care mi-ați adresat-o și mă alătur colegilor de la prezidiu și colegilor care spuneau ieri cât de importantă este această temă în momentul de față. Cred că atunci când vorbim despre alegeri și de dificultățile pe care le avem, nu doar în cadrul sistemelor electorale, dar și din cauza comportamentului politic din anumite democrații, recunosc că eu sunt din Statele Unite, țară care a devenit un exemplu prost de comportament politic. Știu că centrul Carter a participat la observarea a 100 de uh, sesiuni electorale și de foarte multe ori am fost uh, în locuri în care conflictul uh, era prezent, în locuri în care democrația era în tranziție sau în locuri în care procesul democratic ajunsese într-un punct în care puteau izbucni violențele. Deci, eu cred că există acest rol al uh, misiunilor de observare de a reduce posibilitatea izbucnirii conflictelor. Pentru a vă răspunde la prima întrebare, chiar cred că cerințele legate de obiectivitate, neutralitate, ale observatorilor și, pe de altă parte, ideea de a contribui la procesul de pace se potrivesc. Am discutat asta în ultimele zile. Una dintre metodele cele mai importante prin care alegerile pot aduce pacea sau pot să o mențină este uh, încrederea, este uh, captarea încrederii oamenilor în acel sistem. Și asta se leagă de rolul observatorilor, pentru că încrederea trebuie să se bazeze pe adevăr, pe cinste și noi, observatorii, avem obligația de a spune adevărul. Și uneori aceste adevăruri sunt grele, uneori pot să fie destabilizante, dar se poate. Se poate cupla acest adevăr cu respect pentru poporul respectiv, cu înțelegere pentru democrație și mă alătur colegului de lângă mine care vorbea despre valoarea politicienilor. Uneori uh, știu că Statele Unite sunt un prost exemplu de comportament politic, dar nu întotdeauna. Avem și exemple foarte bune. Și atunci când observatorii electorali le vorbesc liderilor despre ce înseamnă și ce ar trebui să însemne alegerile. Și ce, ce trebuie să înțeleagă oamenii este că pacea trece prin politică. Pentru că alternativa la participarea într-un sistem politic este să ieși din el. Deci trebuie să ai încredere nu doar în felul în care funcționează alegerile, ci și în faptul că tu, în viitor, ca minoritate sau ca opoziție, vei putea să îți refaci forțele și să revii, să participi la următoarele alegeri. Și pentru mulți oameni, în multe contexte, unul dintre marile avantaje pe care le-a avut centrul Carter și pe care le-au avut alți observatori, europarlamentari sau alți oameni care au fost implicați în politica în țara lor, de a sta alături de un grup și să spună, uite, da, ați pierdut alegerile, dar faceți campanie începând de acum pentru alegerile următoare. Și așa arată o campanie adevărată, nu? Um, și asta se poate face cu tinerii. Am avut uh, o întâlnire foarte interesantă în Liberia cu niște tineri de acolo care erau interesați să știe cum pot să revină, cum pot să intre în politică pentru a face ce voiau să facă în sistem și nu în afara lui. Și este important să înțelegem că există oameni cu această viziune care doresc să participe, să fie eficienți în uh, domeniul politic. Uh, și cred că și acesta poate să fie rolul observatorilor uh, din Statele Unite, din Uniunea Europeană. Putem astfel începe procesul de înțelegere că și putem să le explicăm celor de acolo că pot să continue uh, procesul electoral uh, în cadrul sau alături de opoziție. Și, de asemenea, este esențial să se respecte rezultatul alegerilor, însă uh, puterea trebuie să înțeleagă că va fi considerată responsabilă pentru ce se întâmplă, pentru că există opinie publică, iar aceasta înțelege că poate să își facă cuvântul auzit în cadrul unui sistem. Deci, ă, acesta este rolul observatorilor, pot să aibă un rol de a capacita, de a le spune uh, oamenilor din acele țări că au un rol important atât uh, în interiorul cât și ca um, uh, opozanței sistemului. Mai există două aspecte pe care doresc să le reliefez și poate că țara mea este un exemplu relevant. Eu locuiesc în statul Georgia. Am candidat pentru postul de guvernator acum patru ani și am pierdut alegerile. Populația statului nostru este de 10 milioane, economia duduie, probabil ați uh, fost în Statele Unite și ați uh, zburat prin aeroporturile noastre. Se apropie alegerile, uh, în statul nostru discriminarea rasială, din păcate, a fost la cote maxime, de asemenea și discriminarea femeilor, dar se apropie alegerile și uite că avem un reprezentant al minorităților care este principalul candidat um, și uh, de asemenea am uh, avut un sistem judiciar un um, uh, o hotărâre judecătorească din, de, de fapt prin care s-a recunoscut că sistemul nostru electronic de, pentru, folosit pentru alegeri uh, nu este sigur și uh, au existat scandaluri în acest sens și la ultimele alegeri prezidențiale și ne aruncăm în aceste alegeri cu această nesiguranță. Or, asta nu înseamnă că nu avem un sistem electoral bun și uh, asta nu înseamnă că nu putem să fim observatori electorali în Kenya sau în alte țări, de exemplu. Dar lucrul acesta înseamnă că uh, cei care vor pierde alegerile la noi au posibilitatea de a rămâne în interiorul sistemului pentru a schimba lucrurile care nu merg bine. În ciuda defectelor care există. Un ultim aspect se referă la drepturile minorităților. încrederea într-un sistem electoral și încrederea într-un viitor politic în loc de unul marcat de conflicte cere ca minoritățile să înțeleagă și să creadă că au, o, au ocazia reală de a face coaliții. Pentru că dacă aceasta nu există, atunci nu există niciun fel de ocazie, chiar și într-o democrație, pentru ca minoritățile să aibă putere politică. Deci trebuie să ne amintim că această formare de coaliții este crucială, mai ales într-un loc precum Myanmar, în care toate partidele politice mari au respins coalițiile. Este o obligație pentru comunitatea internațională astfel să păstreze uh, focusul pe acest gen de uh, excluziune, pentru că chiar dacă există pace în unele contexte, aceasta este fragilă și trebuie susținută și să ne asigurăm că nu se va schimba situația în rău. Deci, Trebuie să ne asigurăm că infrastructura națională și internațională pentru pace, um, trebuie să ne asigurăm că există uh, încredere în procesul politic și implicare. Um, acestea toate sunt extrem de importante și aceasta este metoda uh, pe care a folosit-o centrul Carter mulți ani. Bunicul meu s-a întâlnit uh, cu mulți oameni și a discutat cu ei despre valoarea pierderii alegerilor. Acum pot să fac și eu asta. Uh, Uh, pentru că am avut și eu același gen de întâlniri. Mă bucur că mi-ați oferit ocazia să, viu, să vin aici și uh, aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Am o sugestie pentru dumneavoastră. Dacă doriți, putem să avem o misiune de observare a alegerilor în statul Georgia. Următoarea vorbitoare este în sfârșit o doamnă, o femeie, reprezintă Centrul Internațional Angie Brooks, se numește Ceson Cesonure, este din Liberia, țara natală a lui Angie Brooks, că a fost, care a fost o diplomată liberiană, singura femeie africană care a prezidat o adunare generală a ONU. Așadar, doamna Cesonure se ocupă cu emanciparea femeilor, atât în cadrul proceselor electorale, cât și în cadrul politicii. Dânsa a introdus un nou concept care se numește sala de criză, The Situation Room, Women's Situation Room. Iar aceasta mobilizează femeile pentru ca ele să poată atenua conflictele Uh, și pentru ca ele să poată participa la procesul, procesul de pace și mecanismele de prevenire a conflictelor. Prima astfel de sală de criză a fost folosită în 2011 la alegerile de atunci din Liberia și de atunci modelul a fost reprodus în țări precum Senegal, Sierra Leone, Sierra Leone Kenya, Nigeria și Uganda. Așadar, aș dori să aud mai multe despre impactul muncii Uh, sale și despre felul în care tinerii pot să participe în mod activ pentru a reduce violențele din preajma alegerilor. De asemenea, aș dori să știu în țările în care am avut noi o misiune de observare și în același timp exista o sală de criză de adânsei uh, simultan, uh, cum evaluați dumneavoastră activitatea femeilor în cadrul alegerilor? Contribuie realmente la atenuarea violențelor uh, uh, și cum putem uh, noi să ajutăm femeile să își ia un angajament și să participe în întregul proces? Mulțumesc și felicitări pentru munca dumneavoastră. Thank you very much. Uh, first... Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să Vă felicit și eu și să vă mulțumesc pentru această oportunitate acordată mai ales femeilor din Africa de a fi prezente astăzi și de a putea participa la acest uh, panel atât de important de a lua cuvântul în fața acestei instituții a Uniunii Europene. Mi se pare extrem de important să transmitem în primul rând următorul mesaj. Femeile din Africa s-au uh, trezit. Nu ne mai uh, Femeile din Africa nu se mai uh, tem, devin neînfricate și trebuie să fim neînfricate, pentru că pacea continentului nostru se află în mâinile noastre, nu se află în mâinile politicienilor. politicienilor. Se află în uh, mâinile femeilor uh, din Africa și dacă nu ne vom ocupa de continentul nostru, îl vom pierde. Acesta este mesajul transmis de Women's Situation Room această instituție tratează cu toată seriozitatea uh, continentul african, mai ales în, uh, cu ocazia alegerilor. Știm cu toții că trăim într-un mediu marcat de violență în uh, Africa, violență cu diferite grade, ajungând până la genocid și asistăm la această violență în fiecare zi. Asistăm la violență domestică, Uh, și trebuie să înțelegem că aceasta este viața în acest moment pentru noi, însă trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru cine suntem și exact acest lucru facem noi în Women's Situation Room. Um, ne adresăm în primul rând uh, tinerilor din Africa și nu doar celor bine pregătiți din punct de vedere profesional, ci uh, tinerilor celor care se autonumesc prietenii morții, uh, membrilor unor uh, bande de infractori, uh, celor care nu au case, nu au un acoperiș deasupra capului. Aceștia sunt țintele politicienilor când, este, când vine momentul alegerilor. Și tocmai de aceea alegerile sunt uh, momente foarte periculoase pentru că pot uh, să ne destabilizeze țările, familiile, vieții, uh, viețile și politicienii plăteau pe acești tineri 5 dolari, 10, 10 dolari pentru a ataca o persoană și așa mai departe. Women Situation Room Um, discută, se întâlnește cu acești uh, tineri care își fac veacul prin cimitire sau prin alte locuri, ne întâlnim cu ei acolo unde stau, unde sunt, discutăm cu ei și le aducem aminte că sunt creatori, că pot să creeze pace sau haos și dacă vor crea haosul, vor trăi în condiții de, uh, de haos. Uh, politicienii și-au făcut uh, școala în exterior uh, și le spunem că le aducem aminte că și ei au fost purtați de mame timp în pântecele lor timp de 9 luni și să își dea seama de importanța pe care o au din punctul de vedere al, al păcii. Și este un mesaj care, este, care ajunge și la aceste și la acești la aceste bande de infractori. Am avut pentru prima dată un uh, marș pașnic din partea acestor bande de infractori din lume și aș dori să mulțumesc în mod special domnului Shambas pentru sprijinul continuu pe care ne-l oferit în Africa de Vest și aș dori să vă atrag atenția asupra unui eveniment din uh, Ghana. A intrat într-o cameră unde se aflau membrii unor asemenea bande. Și am, pentru că încercăm să discutăm cu, cu acești oameni, pentru că Situation Room este un mecanism de a răspunde într-un mod urgent. Identificăm o criză și încercăm să o rezolvăm cât mai repede cât mai repede posibil. Însă pentru acest lucru trebuie să discutăm cu șefii acestor bande și dumnealui intră în uh, sala respectivă, îl prezint, uitați, el este șeful acestui birou, birou ONU și toți sunt, uh, toți sunt acolo prezenți și dumnealui ia și ia cuvântul și întreaga sală explodează pentru că nu se așteptau să vorbească în uh, limbajul respectiv, în limba respectivă. Și în uh, unul din cartierele cele mai defavorizate din Africa, l-am întrebat de ce, de ce a dorit să lucreze împreună cu noi. Și unul din șefii bandelor respective mi-a spus, în momentul în care domnul s a intrat în sala respectivă, mi-am dat seama că și noi putem să scăpăm din aceste ghetăuri, că avem un viitor în față. Ne-am dat seama ce poate însemna uh, pacea și a devenit un lucru foarte important pentru noi. Deci aș dori să vă mulțumesc pentru acest lucru, pentru că ne-ați demonstrat de ce, de ce e nevoie și cum putem să păstrăm uh, pacea în uh, Ghana. Mă bucur să văd și pe Jean Lambert, care a condus uh, misiunea de observare electorală din Sierra Leone. De fapt, delegația dumneavoastră era prezentă în sala respectivă, o informam pe dumnei și, uh, și informam delegația Uniunii Europene în momentul în care au apărut uh, știri la televizor și anume că un birou uh, al unui candidat a fost înconjurat de poliție și de forțele armate pentru că se, existau suspiciuni că ar fi avut arme de foc și ne-a cerut să interveniți și împreună cu Jean Lambert l-am vizitat am ajuns acolo și am văzut că forțele armate și de ordine l-au uh, înconjurat, uh, doreau să intre cu forță, în, forță, însă candidatul respectiv nu dorea să le permită în lipsa unui uh, mandat. Și este, a fost importantă prezența noastră, pentru că punând mâna pe, te- pe telefon și sunând toate misiunile de observare internațională, spunând, noi suntem aici, la fața locului, uh, Încercăm să vedem ce se întâmplă, nu vedem să există vreo armă de foc, dar dorim să clarificăm situația. Sunați toată, am, am sunat toată mass media, am sunat CNN-ul, BBC-ul, Al Jazeera să vină să vadă, să încheteze chestiunea, cu toți au venit, au, organizat interviuri, au uh, percheziționat uh, zona, și abia atunci a venit, au intrat forțele de poliție și președintele Ganei a, a, a venit la fața locului și i-au arătat mandatul uh, de percheziție președintelui și l-am întrebat pe domnul președinte Mahama, vreau să văd și eu acest mandat de percheziție, vreau să-l văd s-au întors, s-au uitat în spatele meu, sau se întrebau probabil cine este această femeie și uh, eu am insistat, doresc să văd acest mandat de percheziție pentru că sunt un uh, jurist și chiar vreau să văd dacă aveți documentele uh, necesare. Și un uh, ofițer de poliție îl bate pe umăr, pe umăr pe respectivul care tot flutura așa numitul mandat, îi spune ceva și așa numitul juri se întoarce și spune că am decis să nu punem în aplicare acest mandat. Și am spus, da, poate nu-l mai puneți în aplicare acum, dar poate vă decide să reveniți cu el mai târziu, deci eu totuși aș vrea să-l văd. După care au fugit pur și simplu din clădire, spunând uh, tuturor forțelor de ordine și armate să să se retragă, deci am reușit să alungăm din, din clădire împreună cu femeile din Sierra Leone și am înțeles că așa ceva nu, este, nu se mai poate face pur și simplu. Deci este important să înțelegem că pacea este în mâinile noastre și că uh, trebuie să ne continuăm activitatea. Women Situation Room este, reprezintă o intervenție în timp real. Identificăm crizele și ne implicăm atunci, uh, atunci pe loc. Nu doar cu forțele de ordine. Lucrăm împreună cu forțele de ordine, cu observatorii electorali, cu alte categorii de observatori și cred că lucrurile se pot desfășura mai bine. Cred că ar trebui să există mai multă colaborare între observatorii electorali, mai multe intervenții, pentru că uh, noi putem și noi să observăm ce se întâmplă, însă sarcina noastră uh, principală este de a interveni la toate nivelurile. Cred că ca un grup să vină să observe alegerile, apoi să plece, nu ajută pe nimeni. Și vorbesc cu toată seriozitatea. Cei de la fața locului sunt terorizați. Politicienii sunt îngroziți și dacă cineva nu le alină aceste temeri, nu insistă asupra uh, necesității de a, de a fi respectată legile, să vedem ce spune legea și să ne asigurăm că mandatul legii este uh, respectat și de Comisia Electorală. Haideți să sprijinim comisiile electorale pentru a avea alegeri uh, libere și uh, transparente. De ce aceste alegeri nu sunt declarate a fi transparente? Pentru că dacă facem acest, facem acest lucru, ce facem după alegeri? Uh, ce faci cu un politician după ce ai declarat că legile sunt uh, libere, corecte și uh, transparente? deja au fost uh, declarate a fi uh, corectă De ce să mai discut cu dumneavoastră? Vor, uh, vor considera politicienii. Deci noi nu facem niciodată acest lucru. Noi suntem prezente și după alegeri, pentru că atunci, aceasta este perioada foarte importantă. Un lucru pe care l-am observat a fi foarte important când vine vorba de alegeri și violențe electorale nu, e, nu trebuie să ai abordare de, doar de sus în jos, ci și invers, de jos în, uh, în sus. Și avem o expertiză din acest punct de vedere. Acțiuni, avem și acțiuni diplomatice de jos uh, în, în, în sus. Avem uh, membrii femei foarte cunoscute din, în toate țările care au contacte în lumea politică și care sunt uh, a căror voce este ascultată, mai ales în contextul um, încheierii după, în perioada de după încheierea alegerilor. Și trebuie să putem acționa foarte rapid și foarte eficace. Uneori trebuie să-i sunăm pe președinți, să le spunem trebuie să discutați cu uh, persoana uh, respectivă, să-i atrageți atenția că dacă nu se va ajunge la un uh, la război aceste acțiuni sunt făcute de femei cunoscute, însă și femeile mai puțin cunoscute uh, din piețe, de exemplu, sunt foarte, uh, sunt foarte importante. Și acestea reușesc să mobilizeze comunitățile, să păstreze pacea la fața locului, să se asigure că copiii, că copiii lor nu se implică în asemenea, în asemenea activități, uh, că nu vor părăsi băncile uh, școlii doar pentru că sunt atrași de anumiți uh, politicieni. Deci aceste activități um, desfășurate de femeile obișnuite la fața locului sunt foarte importante și există și, altă, există și un alt grup important pentru instituția noastră. Și aceste activități devin tot mai, uh, tot mai importante peste tot. Și există și un alt grup uh, cei care folosesc bicicletele în Europa știu, uh, știu ce se întâmplă peste tot, în orice moment, știu unde pot exploda violențele, ce se întâmplă și în zonele foarte îndepărtate, cele rurale. Deci discutăm um, și colaborăm și cu bicicliștii, respectiv cu cei care folosesc motocicletele în Europa, tocmai pentru informațiile pe care ni le pot oferi. Bueno, eh, todas las intervenciones... Toate intervențiile au fost foarte pertinente. Am învățat foarte mult și sunt întrebări din sală. Voi da acum cuvântul publicului. Doresc să îi rog pe cei care adresează întrebări să fie cât mai conciși, pentru că foarte multă lume dorește să intervină și dorim să ascultăm toate întrebările. Eu prefer să fie totul pe sistem întrebare-răspuns, e mult mai direct decât să facem o listă de întrebări și apoi să avem intervenții la sfârșit, dar pentru asta trebuie să ne mișcăm repede. În primul rând, doamna Marisa Matiaș are cuvântul. Ea a fost uh, eurodeputată, este eurodeputată și a fost uh, șef de misiune electorală în mai multe locuri, um, mai ales în Honduras cel mai recent. Marisa, ai cuvântul. Ana. Obrigada, Helena. Eu, I'm going to speak in Portuguese. Voi vorbi în limba portugheză. Mulțumesc! Vreau să le mulțumesc tuturor acelora care au intervenit. Aceste intervenții au fost toate de o mare calitate și ne duc să, la faptul că ne punem și mai multe întrebări față de cele pe care ni le puneam deja înainte să începem. Foarte rapid. Aș spune că ne aflăm în situații foarte diferite uh, misiuni de observare a alegerilor în, uh, în Asia sau în Honduras sunt foarte diferite astfel de misiuni între ele. Nu vreau să vorbesc despre tot ce, însâmplă, ce se întâmplă după aceea cu negocierile în partidele politice, însă sunt lucruri care se întâmplă la alegeri, totul, trans, totul se transformă în asemenea țări. Ele văd alegerile ca un moment de proces de pace între oameni. În Honduras lucrurile sunt diferite. În Honduras violența este una structurală. Tensiunile sunt permanente. Uh, Chiar dacă nu există un război declarat ca atare, nu putem să spunem că acolo există pace. Pacea înseamnă mult mai mult decât lipsa războiului. Pentru a răspunde la intervențiile auzite, aș reveni la o întrebare pusă de Elena misiunile de observare și mai ales misiunile de observare electorale ale Uniunii Europene. Cum pot aceste misiuni să își aducă contribuția la prevenirea conflictelor sau cum pot să ajute în procesul electoral, ținând cont de mandatul pe care l-au asemenea misiuni? Avem un mandat, trebuie să fim independenți, nu trebuie să intervenim într-un context în care, respectând mandatul, cum putem noi să ne aducem contribuția la pace sau la reducerea violenței. Și am ascultat cu mare atenție cele spuse de oratorul precedent, Honduras și ce s-a întâmplat, cât de complicată a fost situația acolo, de ce a trebuit să rămânem mai mult dacă am fi plecat, ar fi existat riscul de instabilitate și mai accentuat. Dar mandatul nostru e mandatul nostru, va rămâne limitat. Și atunci, cu mandatul pe care îl avem noi, noi nu putem să intervenim în mod direct la, rez- la rezolvarea conflictelor, așa cum o numim. Putem cel puțin să ajutăm la o gestionare mai bună a conflictului, însă rezolvarea lui ne scapă în totalitate. Și mai există și o altă dimensiune. Între nu noi putem să ne aducem contribuția la stabilitate. Dar la stabilizarea țării noi nu putem să facem nimic. Și noi la ce ar trebui să ne gândim? Noi instrumente, noi capacități pentru misiunile electorale organizate de Uniunea Europeană. Nu mă adresez niciunuia dintre oratori în special, cred că fiecare dintre dumneavoastră ar avea observații de făcut și aș vrea să vă mulțumesc pentru intervențiile avute. Mulțumesc! Ok, senior Carter. Cred că domnul Carter uh, dorește să înceapă. Yeah, thank you. Um... I, think, and just brief... Mulțumesc. Pe scurt, centrul Carter are marele avantaj de nu a avea niciun fel de guvern în spate. Uh, Un fel de a vă răspunde e să spun următoarele. Există parteneri pe care îi are Uniunea Europeană, parteneri care pot câteodată să facă mai mult decât Uniunea Europeană. Și folosind aceste ONG-uri, folosind oamenii existenți și oferirea de sprijin, toate acestea sunt foarte importante într-un loc ca Honduras, ca Timorul de Est, uh, Există modalități diferite prin care se pot folosi cele avute la îndemână, se poate folosi prestigiul pe care îl are Uniunea Europeană, astfel încât să fie sprijinite alte activități. Până la urmă, asta e o, un moment electoral, e un moment în care oamenii își evaluează demo, democrația, cât e ea de sănătoasă, viitorul acestei democrații. Așa că prezența Uniunii Europene e un element foarte important, chiar dacă e câteodată frustrant pentru că ați vrea să faceți mai multe când vă aflați acolo. Cred că celălalt aspect legat de aceste misiuni e că uh, cu cât sunt mai lungi aceste misiuni într-un stat, cu atât sunt mai valoroase. Există multe exemple în care centrul Carter a avut oameni pe teren luni și luni și câteodată ani până când se ajungea la alegeri. Astfel, există mult mai multe șanse de a identifica Uh, hotspoturile despre care ne vorbea domnul Ciambas și să se identifice ce se întâmplă acolo și ce se poate folosi mai apoi în ceea ce uh, cât despre respect, respectarea mandatului, trebuie să știm că dacă reușim să reformulăm lucrurile într-o altă manieră, să vorbim cu o anumită persoană într-un anumit moment și să așteptăm până când ceva se întâmplă, E nevoie de această înțelegere aprofundată a contextului politic. Ea e importantă astfel încât să se reducă tensiunile și să se folosească canalele de comunicare din misiunile de observare, astfel încât să ne putem adresa acestor elemente principale, ca, elemente principale care sunt foarte diferite de la stat la stat. Domnul Havisto, mulțumesc! Vă mulțumesc pentru o întrebare foarte bună. Eu voi vorbi doar despre Honduras. M-am aflat în sala de judecată cu cei care erau acuzați atunci, erau aduși în fața Tribunalului de Judecată. Acei Lenca India și cei apropiați lor spuneau că sistemul juridic nu funcționează așa cum trebuie, că e ceva în umbră că există organizații din umbră, bineînțeles este un factor foarte îngrijorător și mă gândeam la asta și când vorbeam cu ambasadorul UE acolo și misiunea UE, mi-am dat seama ce rol mare poate să îl aibă un diplomat care e deschis față de toate minoritățile, toate grupurile, ce rol important poate să joacă. Și cred că misiunea de observare a alegerilor e importantă pentru că uh, poate să facă multe. Cât despre autoritățile din Honduras, am vrut să vizitez această zonă a indienelor Lenca, mi s-a spus nu mergeți acolo, e foarte periculos, apoi am mers la Esperanța, poliția mi-a spus nu mergeți acolo, nici poliția nu poate să meargă acolo, eu bineînțeles că am mers și până la urmă cineva a venit <laughs> și la noi, așteptam pe cineva de 10 ani, mi-au spus oamenii de acolo. Uh, atunci când există această imagine a unor minorități ostile care nu sunt integrate cumva în societate, câteodată asemenea imagini sunt total greșite. Cred că atunci când lucrezi ca observator trebuie să reușești să sari gardurile, să spui vreau să merg acolo, exact acolo. Bineînțeles, guvernele încearcă să te oprească. Domnule Ciambas, vă rog. Voiam doar să spun că dacă ne gândim la alegeri ca un proces continuu, din perioada de prealegeri până în ziua alegerilor și apoi post-alegeri, aceste elemente sunt importante. E important să ne axăm pe perioada legată de alegeri. Totul devine util într-o situație post-conflict, când există o muncă pentru stabilizare, pentru pace și atunci noi continuăm cu raportarea. Noi, ONU, nu facem observații ale alegerilor pe noi, ceea ce ne interesează este să vedem raport, raportul care reiese de la misiunea UE, raportul altor misiuni, astfel încât noi ne putem informa în munca continuă pe care o facem cu părțile interesate na- naționale, cu comisiile electorale, cu alte instituții. Încercăm să existe un proces continuu prin care noi îi ajutăm invităm să se consolideze. De obicei, state care au trecut prin crize, conflicte, vor întâmpina dificultăți și chiar și state mai capabile au probleme pe timp de alegeri. Așa că noi avem acest raport, după aceea ne așezăm la masa discuțiilor cu părțile interesate și vedem cum putem prin parteneriate să-i ajutăm să se îmbunătățească și să construiască ceva. Și mă mulțumește situația din Africa de Vest acum. E un lucru pe care îl spun când merg în diferite țări. Eu observ că fiecare alegere e mai bună decât cea care tocmai a avut loc. La alegerile dinainte, probabil, au murit o mie de oameni. La alegerile care au fost destul de pașnice ultimele alegeri, au murit o mie de oameni după alegeri. Există, a existat o violență uh, mai ridicată în perioada preelectorală, dar vedem că situația se echilibrează în Africa Occidentală. Din ultimele 11-12 alegeri, 9 au fost câștigate de opoziție, 9. E un lucru pe care nu l-am observat cu adevărat, dar intrat nu l-am realizat, dar se întâmplă. Înseamnă că se stabilește un echilibru, uh, comisiile electorale ar deveni mai eficiente și multe dintre acestea se întâmplă și în urma rapoartelor pe care le-ați uh, făcut. Așa că există acolo o valoare. Nu ne așteptăm ca europarlamentarii să vină și să stea două, trei săptămâni. Nu, munca dumneavoastră nu vă permite să o facem, însă în continuare misiunile sunt utile, le arătați că sunteți acolo, așa că eu vă încurajez să continuați să veniți. Mulțumesc! Very much. Mulțumim foarte mult! Tras, decidia cum... Mă gândeam cum să împart timpul rămas și tocmai au mai intrat 10 solicitări de cuvânt. Uh, așa că principala, prima mea propunere nu se mai poate îndeplini. Așadar, mai avem o jumătate de oră și s-au înscris 20 de persoane la cuvânt. Asta vă spun numai ca să știți să vă încadrați într-un minut, chiar mai puțin, dacă se poate, pentru ca invitații noștri să poată răspunde. Pentru că dacă pune toată lumea 20 de întrebări acum, la 11 trebuie să plecăm și nu veți mai avea răspunsuri, așa că vă cer precizie maximă. Astfel reușim să avem o conferință completă și avem concluzii mai uh, pertinente. Domnul Pierre Adjoani Coame are cuvântul acum. Pierre Adjoani? Oui, merci. Je suis... Da, mulțumesc. Pierre Adjumani din Coasta de Fildeș, reprezint societatea civilă și eu mă ocup de codul de conduită al candidaților în coasta de Fildeș. Aș dori să vă spun care e experiența noastră. Coasta de Fildeș a trecut într-o criză în 2002, apoi în 2011. În 2002 ne-am gândit că ar trebui să se organizeze în societatea civilă uh, sau uh, au existat zone în care uh, era greu să ajungem, dar am instalat în regiunile cu probleme comitete de pace. Erau acestea formate din șef religioși, din femei. Coasta de Fildeș, a încercat să se ocupe de toate acestea. Am uh, conlucrat cu aceste comitete, am colaborat toți împreună ca toată lumea să accepte pe toată lumea. A funcționat și avem și birouri uh, în acest sens în coasta de Fildeș și el mai există și astăzi. Am creat și un observator de bună conduită pentru candidați și partidele politice, o inițiativă NDI. Și uh, Acolo candidații au semnat acest cod de conduită. Acest cod de conduită e păstrat în acest observator din societatea civilă pe care îl conduc eu. L-am tot prelucrat. Astăzi am reușit să facem foarte multe lucruri bune. Am încercat să îi readucem împreună pe toți responsabilii din uh, domeniul electoral și partidele politice. SIEDO se numește, o concentrație a partidelor politice. Așa lucrăm noi, avem agenți pe teren, avem uh, supraveghetori în întreaga coastă de filde și îi fac o supraveghere, o monitorizare a campaniilor și de asemenea încearcă să îi formeze pe tineri și pe femei în partidele politice, astfel încât să putem să oprim violența. Și e ceea ce am făcut în colaborare cu comitetele de care vă vorbeam. Avem un cadru permanent de schimb de practici, astfel încât putem să mergem împreună pe teren și să discutăm cu oamenii. Ce s-a întâmplat înainte să vin eu aici? În prezent, Doamna președinte, întrerupe. Am avut alegeri locale și exista violență internă pentru că ne pregătim și pentru alegerile din 2020 și acum noi încercăm să oprim întreaga violență. Vă mulțumesc. Uh, Vă mulțumim foarte mult, Marc Friani, care cuvântul din partea Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Eu uh, mă ocup de organizarea misiunilor de observare a legilor în Uniunea Europeană. Vreau să vă vorbesc acum din perspectivă de prevenire a conflictelor și ce facem cu instrumentul, instrumentul pentru stabilitate și pace. Poate că ar trebui să organizăm mai bine discuția pe care am avut-o aici, cât ar trebui să dureze o misiune de observare a legilor într-un anumit loc. Cred că e important ca aceste misiuni de observare electorală trebuie să facă parte din tot ceea ce înseamnă o alegere. Și eu lucrez la instrumentul pentru stabilitate și pace și cred că uh, Alegerile, dacă nu au și un element de destabilizare într-un moment, își pierd valoarea. Așa că misiunile de observare a alegerilor trebuie să aibă o durată limitată într-un stat, dar poate ar trebui să se bazeze și pe alți actori, o fac și acum, dar se pot baza mai mult pe alți actori și cred că ni s-au domnul Jason Carter ne-a spus mai multe lucruri, ne-a dat exemple cum se poate face totul în practică și sprijinim asemenea lucruri și în alte uh, misiuni de observare a legilor. Poate că sunt puncte foarte simpliste, însă vreau să spun că în proiectele noastre, și voi vorbi de acest instrument pentru stabilitate și pace, e important să discutăm cu toți actorii dacă putem înainte de alegeri. Și prin asta mă refer nu la, la diferitele partide politice, nu doar la elitele politice, ci și la motocicliști, cei care au fost menționați și aș dori să menționez pe scurt și importanța implicării și înainte și după. Cred că multe din inițiativele pe care le sprijinim de exemplu cele din Zimbabwe, dar și uh, în Republica Democrată Congo. Aceste misiuni trebuie să rămână și după alegeri. E important să ne bazăm și pe inițiativele naționale, să vedem responsabilitatea unor asemenea inițiative. Trebuie să fim foarte atenți când procedăm așa, să fim foarte atenți să nu devenim uh, victimele discursului național dominant, pentru că așa pierdem minoritățile, îi pierdem pe cei care sunt discriminați. Un exemplu ar fi nu minoritate, dar cum ar fi femeile în Afganistan, care nu votează sau nu votează suficient dacă nu există o uh, provocarea normelor existente. Și încă ceva ce aș dori să spun cu privire la siguranță. Devine un lucru mult mai important, securitatea. Și ne, ni se cere tot mai mult să ne implicăm aici. Există două exemple. În Libia, de exemplu, e implicată aici securitatea fizică a Consiliului Național Electoral. Există amenințări directe de care trebuie să ne ocupăm. În foarte multe situații intervine și securitatea cibernetică și ne pregătim de asta acum în Ucraina. Mulțumesc, mulțumim foarte mult! Soraya Post. Doamna Soraya Post are cuvântul, dânsa este eurodeputată și este membru socialist din Comisia pentru Drepturile Omului. Mulțumesc, mulțumesc și intervenienților. A fost uh, o adevărată inspirație să vă ascult. Mi-a plăcut mai ales intervenția referitoare la femeile din Africa și am văzut cât este de, uh, de puternică și cred că asta, de asta este nevoie în lume. În, este nevoie uh, ca femeile să fie mai puternice Care este întrebarea mea? Înainte de alegerile din Kenya și din uh, Tanzania, am fost acolo și femeile din aceste țări doreau să lanseze în Parlament un plan de egalitate de gen, care din păcate nu a fost votat. Dar era un plan de acțiune foarte bun, foarte solid. Și am discutat cu ele despre reprezentarea politică și așa mai departe. Și problemele erau două lipsa de uh, acoperire mediatică pentru femeile care candidează la alegeri și problema de securitate atunci când ele sunt, se duc uh, în campanie sau când merg chiar să voteze, nu sunt în siguranță. Deci asta aș dori să întreb. Cum putem să facem mai mult pentru a le ajuta pe aceste femei? Și trebuie să intervenim, știu, înainte de alegeri cu mult timp. O altă întrebare se referă la mediatorii femei. Nu văd foarte multe în, femei, în, în lumea aceasta, există o lipsă foarte mare. Firește, obiectivul 2025 se apropie, dar uh, ce se întâmplă până atunci? De asemenea, am fost în Columbia atunci când s-a votat uh, în referendumul pentru acordul de, de pace și m-am întâlnit cu multe femei care participau în societatea civilă și a fost unul dintre primele procese de pace feministe din lume. De aceea și a avut atât de mult succes. Dar astăzi, columbienii se tem uh, că nu mai sunt, uh, nu mai sunt uh, băgați în seamă de comunitatea internațională. Zonele mari, rurale din, uh, din Columbia nu au fost, au fost neglijate, nu, nu au avut parte de dezvoltare. Mai am o întrebare de asemenea legată de ce putem face noi din Parlamentul European ca să ajutăm. Mulțumesc! Dacă fiecare pune patru întrebări, să știți că nu mai putem să respectăm timpul. Jane Ansart, de la, din Comisia Electorală din Malawi. Mulțumesc foarte mult! Le mulțumesc tuturor prezentatorilor pentru uh, discursurile lor, sunt foarte utile pentru noi. Am o singură întrebare. Cred că unul dintre invitați a vorbit de principiul 50 plus 1. Și cum uh, poate să uh, preîntâmpine acestea violențele. Care sunt beneficiile acestui principiu și dacă există și o parte negativă a lui. De pildă, eu cred că uh, un dezavantaj se referă la finanțe. Într-o țară în care depinzi de partenerii care îți oferă ajutor pentru dezvoltare, cine plătește pentru uh, al doilea tur de scrutin? Și ce se întâmplă în cadrul acestui, uh, acestui al doilea tur de scrutin? De exemplu, în țara mea s-au făcut reforme și unul dintre amendamente s-a referit la acest principiu 50 plus 1, dar nu a fost votat în Parlament. Ca organism de administrare electoral trebuie să aplicăm legea. Asta e limita noastră. Dar ne pregătim pentru alegeri la anul și cu bugetul pe care îl avem, Uh, nu ne ajung banii și, din, din nefericire, nu am primit sprijin foarte mult de la parteneri. Din fericire, bugetul de negociere a fost din fericire, bugetul de negociere a fost finanțat 100% de la guvern. Așadar, mă gândesc dacă ar fi fost adoptat principiul 50 plus 1 și nu a fost, ce-ar fi, ce s-ar fi întâmplat atunci? În al doilea tur de scrutin al alegerilor. Așa că aș dori ca țările care funcționează pe baza acestui principiu în alegerile lor să ne spună care sunt ideile lor. Multe țări, de asemenea, au un sistem cu majoritate simplă, first past the post. Și cum se obține astfel acceptarea rezultatelor care nu ajung la 50% pentru majoritate? Și cum le afectează această, acest lucru procesul de pace? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mary, Marie-France Joachim, din Comisia Electorală din Haiti. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate, doresc să mulțumesc invitațiilor și organizatorilor organizatorilor acestei conferințe care ne-a dus în față personalități care organizează alegeri, care sunt observatori în alegeri și care au câștigat alegeri sau au participat. Nu mă voi lungi, chiar dacă am pregătit o mică recapitulare ca să vă împărtășesc experiențele din Haiti, mai ales cele de la alegerile din 2016 și 2017. Am avut parte de inovări pe care le regăsiți în acest document pe care vi l arăt și pe care îl găsiți la intrare. Așadar, vă rog să îl consultați. Trec acum la întrebarea pe care doream să o adresez celor de la prezidiu, mai ales celor care participă din partea UE la misiunile de observare, pentru că tocmai vă vorbeam despre aceste inovări din Haiti. Acestea au fost consemnate și în proiectul de lege pe care l-am pregătit deci este vorba despre activitate postelectorală, iar aceste reforme vin în urma recomandărilor comisiei care a pregătit raportul său de misiune de observare a alegerilor. Acum că proiectul a fost transmis executivului și de acolo către Parlament, aș dori să știu cum poate Uniunea Europeană să se asigure că aceste recomandări chiar ale sale chiar sunt luate în seamă în crearea noii legii electorale într-un interval acceptabil față de data prevăzută, uh, alegerile fiind uh, programate în octombrie 2019. Mulțumesc! Hannah, Hannah Roberts, uh, observator, vice uh, șef observator. I think if we Mulțumesc. Cred că trebuie să vorbim uh, despre zonele de conflict, pentru că dacă nu suntem foarte sinceri, uh, trebuie, ne, ne supunem riscului de a da mai multă autoritate celor care cauzează violențele. Dacă nu suntem văzuți Uh, vorbind despre aceste lucruri și spunând adevărul, îndepărtăm populația și ei nu vor mai avea încredere în procesele de verificare încrucișată din alegeri. În plus, reducem și locul alocat societății civile. Aici cred că putem să ne uh, consolidăm procesul. Uh, de observare a alegerilor. Trebuie să mm, vorbim înainte de alegeri, trebuie să uh, fim văzuți pentru ca publicul să aibă încredere în noi, că spunem adevărul. În al doilea rând, în ceea ce privește rezultatele, știm că aceasta este partea cea mai problematică în alegeri adesea. Ce se întâmplă? Există o declarație preliminară la două zile după alegeri și apoi liderii noștri politici pleacă și apoi apar problemele la numărătoare. Dacă dăm o declarație ulterioară, aceasta nu are aceeași uh, pondere. Pentru populația țării respective, uh, poate să pară suspect că trimitem observatori în toată țara, vorbim despre alegeri sub toate aspectele lor și apoi tăcem în timp real în ceea ce privește partea cea mai critică a procesului. Deci cred că ar fi critic să, uh, să comunicăm mai bine în timp real. Mulțumesc! Uh, domnul Babici din Parlamentul Croat. Poštovani colegi, eu zahvalan sam na Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ați organizat această conferință internațională. Am înțeles astăzi și ieri cât de important este statul de drept pentru democrațiile care trec prin uh, tranziție. Doamna Matias a întrebat ce pot să facă uh, Um, trimișii noștri în timpul acestor misiuni. Doresc să vă amintesc că am avut alegeri în Bosnia-Herzegovina acum uh, în 7 octombrie. Acestea au arătat lipsa de putere acestor misiuni de observare, pentru că existau misiuni acolo și ar fi trebuit să afle care este procesul electoral la, la noi în țară și pentru a oferi a, a, a, uh, informații reale Bosnia-Herzegovina are trei popoare și două entități și în timpul alegerilor toate etniile își aleg reprezentanții. Este vorba despre o federație uh, și um, avem și noi o minoritate reprezentată acolo, minoritatea croată. și um, mi se pare că a fost uh, uh, Uh, mi se pare că a fost pentru prima dată când reprezentantul croat a fost ales de către alegătorii bosniaci. Deci trebuie să spunem ce s-a întâmplat. Misiunile trebuie să se ocupe și de aceste chestiuni, pentru că Um, dacă nu, atunci instabilitatea va fi și mai mare și instabilitatea în Bosnia-Herzegovina înseamnă instabilitate și în Europa. Bosnia-Herzegovina a semnat acordurile de la Dayton și de la Washington, după cum știe domnul Carter foarte bine și cred că acestea trebuie să rămână în vigoare uh, și misiunile electorale trebuie să aibă grijă și în această privință. Eh, Mulțumesc. Laura Castelar acum cuvântul, senator din Spania. Bună ziua, mulțumesc doamnă uh, președinte și vă salut! Mulțumesc pentru organizarea acestei conferințe minunate și foarte interesante și voi fi foarte precisă, pentru că știu că avem puțin timp la dispoziție. S-a Uh, vorbit despre cum se poate dezlănțui, declanșa violența în uh, cadrul alegerilor. S-a spus că e foarte important să existe un cadru instituțional și politic pentru organizarea alegerilor și pentru identificarea problemelor care pot să afecteze uh, rezultatul electoral sau pot să ducă la conflicte. Întrebarea mea este foarte concretă. Care ar trebui să fie pașii necesari pentru rezolvarea unei situații cum este cea pe care am observat-o eu când am fost observatoare. Este vorba despre un președinte de guvern care dizolvă, fără a avea competența constituțională, o cameră legislativă la nivel substatal. Deci este dizolvat acest, acest guvern regional fără competențele necesare, câțiva dintre membrii acestui guvern sunt trimiși la închisoare fără proces Uh, chiar uh, șefa Parlamentului este uh, la închisoare. Se convoacă alegeri fără a exista competențe, competențe constituționale în acest sens. Sunt ținuți anumiți șefi de partid um, în um, în închisoare, alții pleacă în exil, exil Campania electorală care s-a organizat ulterior a fost um, uh, absurdă, chiar s-a ajuns la situația în care chiar s-a interzis culoarea galben, cum este panglica pe care o vedeți aici, și nu vă vorbesc despre o țară aflată în curs de dezvoltare, vă vorbesc despre o țară europeană din Uniunea Europeană și asta s-a întâmplat în decembrie anul trecut. Vorbim despre diplomație, diplomație preventivă și poate că ar trebui să vorbim și despre de, diplomație reactivă. Deci, ce crede, care credeți dumneavoastră că ar, trebui, că ar trebui să fie măsurile pentru a putea remedia această situație? Mulțumesc! Doamnă Castel, dacă noi am fi fost împreună ca observatori la evenimentul uh, uh, pe care îl descrieți dumneavoastră, descrierea noastră ar fi cât se poate de diferită. Uh, și Bine, fiecare uh, are părerea proprie și suntem subiective, dar dacă eu aș fi fost acum în locul dumneavoastră, eu aș fi folosit lucrurile cu totul altfel. Oricum o să dau cuvântul uh, experților și voi uh, a da cuvântul întâi domnului Samsoni Todu, care este din partea unui ONG care se numește uh, Tineretul African. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt din Nigeria, o țară din Africa, țară care va organiza alegeri în următoarele 127 de zile. Trei chestiuni aș dori să reliefez acum. Mulțumim domnului ambasador Ceambas pentru remarcile pe care le-a făcut uh, referitor la Nigeria. Îmi place mult munca dumneavoastră. În Nigeria avem probleme cu tehnologia uh, electorală și integritatea acesteia, apoi cumpărarea voturilor, fenomen uh, des întâlnit în uh, Nigeria, chiar la urne politicienii se prezintă la stații, la secțiile de votare și cumpără voturi. Și apoi securitatea alegerilor. Domnule ambasador, în uh, dialogurile doamne, dumneavoastră cu instituțiile din Nigeria, cred că este foarte important să analizați tendințele și cred că principala tendință este, uh, în Nigeria este violența sponsorizată de stat și uh, reprimarea dreptului de vot. Tocmai am avut o situație în care poliția a Uh, i-a împiedicat pe uh, sprijinitorii anumitor candidați să intre la, în secția de vot ca să, ca să voteze. Tot vorbim despre pace și prevenirea conflictelor, deci este foarte important să discutăm și despre uh, rolul securităților, agențiilor de securitate. Uh, și am vorbit și despre tinerii și rolul lor în cadrul violenței. Ei bine, aici răspunderea este uh, pe umerii politicienilor pentru că ei sunt cei care incită și niciodată nu sunt trași la răspundere. Și asta trebuie să se uh, discute și la nivel internațional. Atunci când vorbim cu tinerii și uh, le spunem că să nu participe la violențe, trebuie să vorbim și cu decidenții. Mulțumesc foarte mult! Ultima intervenție va fi din partea Romanei Hetiard din Sri Lanka. Sigur, am pronunțat greșit numele, dar sper că doamna m-a înțeles. Romana? Right. Thank you, Chair. Uh, all... Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, uh, doresc să o felicit pe, uh, uh, pe doamna Ceson Doresc să vă împărtășesc de asemenea experiența mea din Asia. Și noi am avut parte de violențe care au loc pe două paliere. Anumite violențe sunt create de politicieni și uh, alte violențe sunt iz, izbucnesc în cadrul uh, în rândul alegătorilor. Noi, societatea civilă, putem să, con, să prevenim anumite violențe, dacă avem sistemul uh, pe care trebuie să-l avem și dacă avem încrederea oamenilor. Deci această violență naturală care izbucnește în rândul oamenilor poate să fie oprită. De asemenea, avem uh, un uh, sistem de înregistrare a alegătorilor care merge și Uh, astfel noi, actorii regionali, ONG-urile de la fața locului și comunitatea internațională pot să sprijine organismele electorale pentru a avea un sistem uh, transparent și care să dea încredere oamenilor. Dar Există, pe de altă parte, și politicieni care incită la violențe, care um, mobilizează alegeri și, uh, alegătorii și doresc să controleze sistemul. Dacă sistemul este unul solid, atunci putem să oprim aceste, aceste violențe politice. Mulțumesc! Acum trebuie să facem un lucru foarte, foarte dificil. Sper că interpreții ne vor lăsa câteva minute în plus și îi uh, rog pe invitații noștri să introducă în răspunsurile lor recomandarea cea mai importantă pentru precizie. Uh, thank you very much. Well, I just first of all wanted to... Vă mulțumesc. Doream să mă refer la cei care s-au referit la femeile mediatori. Este foarte important ca femeile să fie implicate. O chestiune făcută de organizația noastră este de a ne ocupa de această problemă care există în continuare în Africa. Delegații care discută despre pace nu uh, conțin și femei. Noi avem o listă de femei mediatori de peste tot din Europa și cerem Uniunii Europene să nu uite această listă, să țină cont de această listă pentru a implica aceste femei. Și o altă chestiune pe care am dorit să se întâmple este următoarea. După alegeri, Uniunea Europeană să rămână prezentă cel puțin două zile după anunțarea câștigătorilor. Este o chestiune extrem de importantă. Dacă nu puteți rămâne o perioadă mai lungă, măcar două, două zile, pentru că ar fi util pentru stabilizarea țării. Vocea dumneavoastră este foarte importantă, pentru că forțele de ordine nu vor uh, asculta poate de proprii cetățeni, dar vor asculta de reprezentanții comunității interna- internaționale. Tocmai de aceea este foarte important să rămâneți prezenți și după alegeri. Și o ultimă, și o ultimă chestie. Un lider politic din um, Ghana a spus că a fost o experiență minunată pentru noi. Um, alegerile libere, alegerile libere sunt importante, însă trebuie să ajungă și la cei care contează, tinerii Women Situation uh, Room este o organizație care discută cu tinerii pentru prima dată. Și uh, tinerii sunt cei care trebuie să primească acest masaj, uh, mesaj de pace și pentru acest lucru trebuie să discutăm cu tinerii. Domnul Ceambas, vă mulțumesc. Mm, a fost adresată o întrebare specifică din partea prietenului meu din Nigeria și din partea Comisiei Electorale din Malawi. În ceea ce privește Nigeria, securitatea, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Trebuie să ne axăm mai mult pe securitate. Vă spusesem că tocmai m-am întors de la Buja. Vom organiza vizite specifice în Nigeria, ocazie cu care, ocazie cu care ne, vom, uh, ne vom întâlni cu șefii forțelor de ordine. Data trecută, în 2016, toată lumea a fost de acord că procesul electoral a fost unul uh, sigur și, în același timp, uh, prezența forțelor de ordine nu a avut un caracter de, intimid- de intimidare. Forțele armate au fost desfășurate însă într-un mod foarte disc, uh, discret, nu patrulau în jurul uh, secțiilor uh, de vot în mod direct și va trebui să discutăm cu forțele de ordine să se repete această situație. Desigur, în anumite zone din Nigeria există provocări de securitate um, diferite și acolo problema este să creăm un mediu pașnic care să permită oamenilor să meargă la vot. În Nord-Est, de exemplu, unde Boko Haram și alte organizații extremiste violente și-ar dori ca alegerile să nu poată să aibă loc. Astfel, și Trebuie să ne asigurăm că oamenii pot să-și exercite dreptul de vot și în aceste regiuni, în ceea ce privește responsabili- responsabilitatea și tragerea la răspundere. Este foarte bine că guvernul uh, cere crearea unei comisii care să vegheze asupra încălcării codului de conduită și a dreptului uh, și a legilor electorale. Este un lucru bun și sper că și opoziția și societatea civilă vor accepta această comisie. Poate este prea târziu acum pentru următoarele alegeri, dar după alegeri să sperăm că se va putea crea un consens în adunarea națională pentru a promova această inițiativă. Trebuie să facem ceva împotriva celor care nu respectă codul uh, uh, electoral. Ar fi un pas în direcția potrivită regula 50 plus 1 sau candidatul care câștigă pur și simplu cele mai multe voturi să câștige alegerile, este o dezbatere care trebuie uh, purtată. În, în Africa de Vest se acceptă regula 50 plus 1 ca o normă uh, regională, datorită unor caracteristici din trecut. Guvernele nu se bucurau întotdeauna de un consens național și guvernele uh, recurgeau la manipulări pentru a rămâne la putere, chiar dacă aveau uh, doar o minoritate a voturilor. Însă nu aș dori să speculez în legătură cu aspectele financiare pe care le-ați menționat dumneavoastră. Devine o problemă tot mai mare multe din statele din vestul Africii. Eu sunt uh, convins, sunt uh, convins de organizarea în aceeași zi a mai multor alegeri locale, municipale, parlamentare și prezidențiale. În Sierra Leone s-a întâmplat acest lucru și poate anumite țări s-ar putea să se gândească la la această posibilitate, pentru că e o problemă să, să organizez aceste alegeri în fiecare an. Mulțumesc, domnule Ceamas, domnul Carter. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru aceste întrebări. Ce aș dori să spun este că uneori oamenii își doresc ca observatorii um, acestor alegeri să se poartă ca un fel de arbitrie într-o democrație, să spună când are loc un fault și așa mai departe. Însă nu acesta este rolul nostru. Pentru că democrațiile pe care le observăm noi nu sunt democrațiile noastre, le aparțin oamenilor din țările respective și ce putem face noi cel mai bine și într-un mod credibil este să, să punem în fața democrațiilor respective o oglindă pentru a reflecta ce se întâmplă acolo. Și alegerile sunt uh, momentul în care este evaluat întregul spectru al unei democrații, cum uh, își desfășoară activitatea un guvern, bine sau rău. Și noi pur și simplu trebuie să spunem care este adevărul, pentru că dacă nu, nu suntem niște mediatori uh, ech, uh, și trebuie ca activitățile noastre să dea dovadă de respect față de toți cei implicați în procesul uh, electoral. Și dacă te bucuri de un grad suficient de mare de respect, care, care um, dacă câștigi respectul tuturor actorilor uh, locali, dacă inclus și pe aceștia, atunci procesul de observare electorală poate demonstra ce se întâmplă într-o democrație și poate conferi încredere uh, în viitorul democrației în rândul populației din zona respectivă, din țara respectivă. Deci pentru mine, dacă adevărul și respectul fac parte din uh, procesul de observare electorală, vom ajunge acolo unde ne dorim să ajungem. Vă mulțumesc și eu pentru aceste întrebări foarte bune. O să mă refer doar la câteva dintre ele. Doamna Post s-a referit la lipsa de securitate înainte, înainte alegerilor și la faptul că tinerii și femeile nu sunt încurajați să participe într-un mod pașnic la procesul pre-electoral. Uh, Dacă uh, acest lucru Uh, se întâmplă înseamnă că ceva nu, nu se desfășoară bine. Deci uh, toate părțile interesate trebuie să fie implicate în ceea ce privește femeile mediator. Doamna uh, ce să învure a menționat rețeaua acestor femei mediator existente în Africa. În ceea ce privește cumpărarea voturilor. Colegul din Nigeria s-a referit la această problemă, însă de curând am vizitat țările din Balcanii Occidentali și mulți tineri mi-au spus că uh, există un uh, sistem, uh, se obțin voturi în schimbul, în schimbul unor locuri de muncă și a fost, uh, a fost șocat să aflu că așa ceva există în continuare și în Europa. Și în fine, domnul, domnul din uh, Sri Lanka, ați organizat de, de curând un seminar foarte bun privind evaluarea la, la Colombo, la care am participat și mă gândeam uh, era vorba de transparență, de lupta împotriva corupției. Deci nu contează titlul până la urmă. Dacă evaluarea discută asemenea chestiuni, este un lucru foarte bun pentru că se referă la chestiunile cheie pentru orice democrație. La sesiune. Această sesiune era prevăzută să dureze două ore, dar sincer am fi avut nevoie de mult mai mult timp pentru a putea discuta pe fond toate aceste chestiuni. Două ore e foarte puțin timp, dar uh, nu noi hotărâm. Avem atâta timp cât avem. Cred că începând cu această discuție putem uh, să... De la această discuție putem să elaborăm concluzii utile pentru toată lumea. E clar că trebuie să lucrăm exante mai mult și mai aprofundat în ceea ce privește munca prealabilă alegerilor. Trebuie să lucrăm la contactele cu toți actorii, cu populația de acolo, înainte de perioada electorală. Asta înseamnă și cooperarea între instituțiile internaționale. Aceasta are o importanță foarte mare și trebuie să lucrăm și cu organismele de menținere a păcii și securității. Asta înseamnă că trebuie să există, existe coordonare între observare și asistența electorală. Deci trebuie să folosim și să coordonăm între ele toate mecanismele pe care le folosim uneori în mod dispersat. Eu cred sincer că această muncă de coordonare este posibilă și am văzut cum s-au coordonat, de exemplu, Uniunea Europeană, Uniunea Africană și ONU. Deci aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm. De asemenea, trebuie să uh, avem grijă și în ceea ce privește tranziția pașnică spre noul guvern și cu uh, bunele politici de guvernare. De asemenea, este nevoie de o abordare mai pe termen mediu și lung deci nu trebuie ca misiunile să rămână să facă doar numărătoarea, să dea rezultatul. Pentru că vorbim aici despre întărirea partidelor politice, despre reforma constituțională ă, sau electorală, pentru că și acestea fac parte de, din munca noastră, aparținând consol, domeniului consolidării sistemelor democratice. Prevenirea violențelor trebuie să se bazeze pe mecanisme stabilite înainte de mobilizarea misiunilor. Um, observatorii trebuie să aibă instrumentele necesare care să le permită să gestioneze în mod adecvat conflictele care pot apărea și un observator nu trebuie să fie un uh, obstacol atunci când uh, trebuie să se asigure că violențele nu sunt uh, un obstacol în calea alegerilor. Acesta este standardul minim. Uh, de asemenea, este nevoie și de formare la fața locului în ceea ce privește prevenirea conflictelor, pentru că probabil până acum aceasta a fost insuficientă. De asemenea, eu personal sunt de părere că Uniunea Europeană ar trebui să evalueze foarte bine în ce țări și în ce momente din procesul electoral își trimite misiunile, pentru că nici ele nu sunt infinite și nici resursele noastre nu sunt nelimitate. E scump să trimiți o astfel de misiune, deci trebuie să alegem foarte bine țara în care mergem. Pentru că uneori nu merită să mergem într-o anumită țară în care mergem, dar în același timp o țară care chiar dorește și își exprimă clar dorința de a avansa înspre democrație rămâne fără uh, Uh, această prezență și fără această garanție a calității din partea Uniunii Europene. Înțeleg că există multe angajamente diplomatice, deci e foarte important să evaluăm foarte bine dinainte unde și când ne trimitem misiunile, misiunile de observare. Acestea sunt uh, fundamentale. Uh, în unele țări uh, nu este nevoie să trimitem uh, misiuni de observare, dar cred că în anumite țări trebuie să facem eforturi mai mari. Uh, este o adevărată plăcere să uh, prezidez această ședință, dar din păcate trebuie să-mi iau la revedere de la dumneavoastră și pot să vă spun că uh, sesiunea um, legată de cooperarea UE uh, AU, Uniunea Africană, adică trebuie să mergeți la etajul 4, chiar sub sala aceasta. Puteți să participați la această discuție cu privire la cooperarea Uniunea Europeană Uniunea Africană, Națiunile Unite. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru nivelul discuțiilor. Următoarea sesiune pe această temă va fi aici, în sala aceasta. Gracias a usted.